honourable members. Ich möchte die Sitzung wieder. Stimați deputați, aș dori să reluăm ședința. Cei doi deputați cei mai importanti și anume persoana de contact cu EFSA și uh, coordonatoarea doamna McEvan. Astăzi avem un schimb de vederi cu uh, doctorul Mark Sprenger, iar acest schimb de vederi uh, nu se va bucura, din păcate, de participarea prea multor colegi, după cum vedeți. Domnul Sprenger este directorul Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, și în ultimele zile uh, i-am avut alături de noi și pe alți colegi ai dumneavoastră ca să discutăm despre situația actuală a dezbaterii, pentru că noi considerăm agențiile foarte importante, foarte importante pentru negocierile noastre, ca să știm ce anume să includem în legislație și cum să uh, modificăm legislația și de aceea așteptăm de la dumneavoastră un feedback acum și după prezentarea dumneavoastră vom avea și o sesiune de întrebări și răspunsuri. Deci, domnule Sprenger, aveți cuvântul. Thank you very much. It's an honor to... Mulțumesc foarte mult, sunt uh, onorat să mă aflu aici. Eu aș dori să vă prezint o imagine de ansamblu a principalelor noastre activități și realizări din ultimul an. De asemenea, aș dori să mă refer și la viitor, la anul ce urmează și la viitorul pe termen mai lung. Aș dori să încep cu activitățile CEPCB din ultimul an. Am vorbit cu dumneavoastră anul trecut și atunci am menționat patru priorități principale pentru anul uh, ce urma. Eliminarea uh, rujeolei, consolidarea laboratoarelor, colaborarea cu uh, statele candidate la Uniunea Europeană și eliminarea inechităților de sănătate, punând uh, accentul pe sănătatea migranților. Aceste priorități vor uh, rămâne la fel de importante și anul viitor. În domeniul uh, extinderii am lucrat anul acesta cu Croația, a fost foarte bine. Uh, și vom continua cu Islanda, Muntenegru și Serbia. În ceea ce privește rujeola, continuăm să constatăm uh, izbucniri de, uh, de uh, rujeolă în continuare în Europa. De exemplu, în Liverpool s-a înregistrat cea mai mare epidemie de rujeolă din anii 80 încoace, 200 de cazuri în, în total aproximativ, 40 de copii uh, internați și în general pot să vă spun că în 2011 s-au uh, raportat cam uh, 6.000 de cazuri, iar media este acum de 5.000 de cazuri pe ultimii ani. Este mult prea mult pentru uh, ce ne dorim noi. În orice caz, ultimul sezon de Rujerol a fost unul destul de blând. Dacă vă uitați la numărul de cazuri, veți vedea că uh, urcă și coboară în acest grafic. Însă dacă situația este acum destul de liniștită, nu înseamnă că va fi la fel și anul viitor. Iată, acum uh, ajungem la subiectul la motivul pentru care rujeola este o prioritate pentru noi. Dacă dorim să o eliminăm din Uniunea Europeană, trebuie să susținem 95% din vaccinările din statele membre. Statele naționale nu pot să aibă succes singure și statele, chiar și în statele unde acoperirea uh, vaccinărilor este foarte mare, tot mai înregistrează cazuri de rujeolă. În plus, noi exportăm rujeolă și în Statele Unite. Și încă ceva, nu putem elimina rujeola fără să vorbim despre disparitățile de sănătate. Chiar și în statele unde situația vaccinării este bună, există populații uh, Uh, care nu sunt suficient servite, dacă putem să spunem așa. Printre acestea se numără migranții și populațiile rome, unde vaccinarea se face numai într-o proporție foarte mică. De aceea, în aceste comunități, rujeola se manifestă în continuare și de aceea CPCB a creat un program pentru populațiile fragile. Am avut luna trecută o reuniune foarte bună cu uh, experți din statele membre, cu reprezentanți ai uh, comunității rome și uh, a fost o reuniune foarte interesantă. La această reuniune s-au degajat 10 propuneri practice despre modurile în care statele pot să sporească vaccinarea acestor grupuri vulnerabile, dar și a populației generale. Vom propune statelor membre aceste uh, rezoluții săptămâna viitoare la discuția cu privire la imunizarea copiilor. În ceea ce privește laboratoarele, trebuie să știți că este o întreprindere pe termen lung, dar vreau să vă dau un exemplu despre cum CEPCB a reușit împreună cu partenerii săi să utilizeze noi tehnici de laborator. Am cerut EFSA să realizeze o analiză a riscului cu privire la uh, potențialul de izbucnire a unei epidemii de salmonella pe cale alimentară. A fost o experiență nouă pentru ambele agenții. Am folosit metoda evaluării rapide a riscului a uh, CPCB și am reușit să producem un document comun în numai câteva zile. Și mai interesant este că am reușit să coordonăm tehnicile de testare avansate de laborator pe eșantioane de salmonela din sistemul de sănătate și din lanțul alimentar. Rezultatele au fost următoarele. Pacienți din mai multe state membre au fost infectați cu aceea, același tip de salmonela. Această cooperare cu EFSA îmi dă uh, multă încredere în viitor cu privire la identificarea rapidă a eventualelor epidemii. În cele din urmă, o parte esențială a muncii noastre de anul acesta este să răspundem la evenimente neobișnuite sau neașteptate. De exemplu, luna trecută ni s-au confirmat două cazuri de boli grave provocate de un nou tip de virus corona, din familia virusurilor SARS. Am primit uh, mesajul de la uh, de la responsabil exact când citeam o carte despre combaterea Ebola și HIV. A fost o coincidență incredibilă, însă trebuie să știți că în acel sfârșit de săptămână experții CEP, CEPCB au uh, lucrat foarte intens pentru a obține o evaluare rapidă a riscurilor laboratoare din uh, țările de jos, Regatul Unit și Germania au fost susținute de CEPCB și de Direcția Generală Cercetare și Dezvoltare pentru a dezvolta teste specifice pentru noul virus. Experții din Uniunea Europeană și din statele membre au lucrat împreună. Duminică seara, la ora 9, Comisia a uh, postat evaluarea rapidă a riscurilor uh, a ă, CEPCB împreună cu informații cu privire la noile teste. Deci, lunea următoare, când acest nou virus a început să fie prezentat în presă și ă, pe plan politic, ministrii sănătății din Uniunea Europeană aveau la dispoziție informații de ă, cel mai înalt nivel despre acest virus. Cred că așa trebuie să fie folosite resursele limitate de sănătate publică ale Europei atunci când, se, când suntem confruntați cu o provocare comună, trebuie să colaborăm și să facem o singură dată munca științifică și nu de 27 de ori. Pe această bază, statele membre și Comisia își pot coordona la modul cel mai solid reacția la amenințările respective. Aveți detalii cu privire la 30 de alte amenințări la adresa sănătății în documentele prezentate de noi. Aș dori acum să vorbesc puțin mai mult despre planurile noastre pentru 2013 și perioada următoare. În 2013 sunt câteva momente importante pe care vreau să vi le prezint. În primul rând, anul viitor va fi anul în care vom implementa o nouă politică consolidată cu privire la independența științifică. Astfel se actualizează și se extinde munca noastră cu privire la acest domeniu și se previn conflictele de interese. În al doilea rând, vom uh, fi obiectul unei evaluări independente externe în 2013. I-am contractat pe evaluator și procesul de uh, colectare a datelor va începe încă de anul acesta, iar raportul final va fi gata în 2013. Apoi ne vom adopta programul strategic multianual pentru 2014-2020. Munca de pregătire a început deja. Luna trecută la Stockholm am avut o reuniune uh, privind strategia comună care a reunit experți de cel mai înalt nivel din statele membre de la institutele de sănătate publică și de la forumul nostru de consiliere. Vom folosi contribuția acestor experți pentru a realiza un document consultativ pe care îl vom transmite inclusiv comisiei dumneavoastră. La discuțiile cu colegii noștri de la nivelul național m-a uimit cât de mult se solicită să avem o continuitate în fondul muncii noastre. Însă forma în care lucrăm va trebui să se schimbe, va trebui să învățăm să facem mai mult cu mai puține resurse. Recunosc că bugetele din sectorul sănătății din statele membre vor fi în continuare obiectul presiunilor în următorii ani și cred că Uniunea Europeană este un mod de a face mai mult cu mai puțin. Doresc să mulțumesc raportoarei uh, pentru bugete de la Comisia dumneavoastră, Iuta Haug, pentru că ne-a susținut cauza. Aș dori să vă mai dau două exemple de schimbare. În primul rând, modul în care ne prezentăm datele de supraveghere cu privire la bolile infecțioase. Să știți că pe viitor vom avea o mică aplicație pe smartphone-urile noastre sau pe ce uh, aparate vom folosi în viitor. Până în 2020 vom constata o evoluție foarte mare a tehnologiilor utilizate în laboratoarele de microbiologie din statele membre pentru a detecta patogenii umani. Partenerii noștri doresc ca centrul nostru să-i ajute să-și coordoneze introducerea acestor noi tehnologii în mod eficient. Dacă voi avea norocul să mai apar în comisia dumneavoastră în 2020, sunt convins că încă vom vorbi și atunci despre rezistența antimicrobiană, Uh, HIV, SIDA, tuberculoză, gripă și așa mai departe. Sper că uh, să am această șansă și vă spun sigur că atunci CPCB va co coopera încă cu statele membre și cu Comisia. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare să vă ascult întrebările. Sprenger. Mulțumesc, domnule Sprenger, pentru prezentare. Vreau acum să dau cuvântul persoanei noastre de contact cu CEPCB, doamna Iana Kudakis. Thank you, Mr. Springer. For... Mulțumesc foarte mult, domnule Spring, Springer, pentru această prezentare foarte informativă. Îmi pare rău că nu sunt prezenți mai mulți membri ai comisiei noastre. Uh, eu sunt bine cunoscută pentru faptul că sunt agresivă cu agențiile, care le spun uh, uh organizații uh, semi-non-guvernamentale. Uh, eu uh, cred că putem totuși să beneficiem de, de pe urma experienței acestora și astfel activitatea noastră se mai ușurează. Mă bucur foarte mult că sunt punctul de contact cu agenția dumneavoastră, poate unica, pentru care pot să spun că mă bucur de această funcție și încerc să țin contact, mențin contactul cu Marc și echipa sa. Am avut unele probleme anul acesta în ceea ce privește reprezentarea la nivelul echipei de gestiune. Acum uh, s-a întâmplat acest lucru și eu o să mă întâlnesc în mod uh, reglementat cu acești reprezentanți înainte să participe la reuniunile Consiliului de gest- Executiv uh, pentru a putea um, discuta anumite chestiuni înainte. Este foarte important să obținem valoarea adăugată din relația noastră, din activitatea agențiilor și mă bucur foarte mult că pot spune că CPCB face acest lucru și au redus costurile în două domenii uh, am notat aici, este vorba de bugetul pentru supravegherea bolilor, care a fost redus cu 13%, introducând o nouă metodologie, foarte bine. Și încă un aspect foarte important, au redus costurile și aranjamentele necesare misiunilor și deplasărilor, iată costuri semnificative aici. Felicitări lui Marc și echipei sale, e foarte important să continuăm pe această cale bună. Încă un domeniu important este faptul că această agenție ne oferă valoare adăugată în ceea ce privește acțiunea sa de care e nevoie la nivel european. Iar anul acesta am avut Jocurile Olimpice în Londra și uh, Euro 2000, uh, 2012. Uh, iată evenimente unde bolile se pot răspândi ușor, fiindcă se călătorește mult, se vorba de mulțimi care se adună la un loc. Mă bucur foarte mult că a existat rapoarte de monitorizare zilnice furnizate de către agenție în ceea ce privește focarele de boli în Europa și au reușit să transmită aceste uh, informații statelor membre pe care, pentru ca statele membre să poată monitoriza bine situația de răspândire a bolilor. O problemă care ne-am confruntat anul trecut, în afară de cea de gestiune, a fost reorganizarea uh, instituției și probleme de personal. S-au uh, creat câteva probleme aici. În momentul în care reorganizezi o instituție și uh, schimbi posturile, până la urmă cineva undeva va fi nemulțumit. Principala problemă era că unii erau nemulțumiți, bombăneau, considerau că uh, sistemul ar fi trebuit să le ofere mai mult, dar după care, dar uh, după mine această reorganizare a avut în mare parte rezultate bune. Din păcate, Parlamentul nu uh, a oferit suficient, după părerea mea, poate ar trebui să jucăm un rol mai activ aici și m-aș bucura dacă alți membri ai comisiei ar putea să vorbească mai mult despre așteptările lor de la această agenție. Am discutat acest lucru cu președintele nostru. Una dintre problemele pe care le-am observat este că relația între mine ca, ca om de contact și eh, alte persoane de la agenție care fac acest semen, care aduc aceeași activitate variază. Trebuie să să discutăm, să conlucrăm pentru a ne îndrepta cu toții în aceeași direcție și pentru a obține aceeași plus valoare de la agențiile noastre. Și deci avem multă coordonare la nivelul acesta. Poate întâlniri bienale între persoanele de contact pentru a discuta, pentru a face schimb de bune practici. Dar până la urmă președintele organizează astfel de întâlniri. Uh, săptămân, uh, mă scuzați, anul viitor ne vom întâlni de mai multe ori la Stockholm și abia aștept acest lucru, uh, abia aștept să mă întâlnesc cu membrii personalului cu, de la diversele departamente. Vă încurajez să trimiteți și o altă persoană de data aceasta pentru a uh, lărgi sfera de cunoștințe. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Linda McEwen are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte! Sunt de acord cu colega mea în ceea ce privește faptul că, din păcate, nu sunt prezenți mai mulți colegi în această după amiază de joi. Sunt de, vă mulțumesc foarte mult pentru documentul informativ cu privire la rujeole, dar care este tendința, ca să înțeleg mai clar, ați vorbit despre acest focar de la Liverpool, dar care este tendința generală? Ascendentă, descendentă, în Europa această boală sub control, se fac mai multe imunizări, ce se întâmplă? Statele membre își pun numărul, fac treaba bine, se asigură că părinții înțeleg importanța vac- vaccinului, vaccinării. Apoi, um, în ceea ce privește comunitățile vulnerabile și modul în care putem sensibiliza persoanele care poate uh, nu sunt conștiente de această problemă. Citeam în, în The Guardian săptămâna trecută de bolile răs, răspândite de persoane care călătoresc în destinații exotice, care uh, aduc înapoi uh, boli tropicale, boli de care n-am mai auzit, uh, fiindcă uh, toate transportă diverse animale și așa mai departe. S-a întâmplat și asta anul trecut, boli din Africa. Ce se întâmplă aici? E vorba de persoane care uh, Um, care călătoresc în desti- la, către destinații exotice sau poate migranții uneori. Ce se întâmplă cu aceste comunități? Sunt simțite aici fiindcă sunt vulnerabile și ele altfel, poate nu la nivel financiar, fiindcă e vorba de persoane care, în cazul călătorilor, își permit să călătorească, să se deplaseze în locuri exotice și îndepărtate, dar poate aduc uh, înapoi uh, boli de care nici nu știu și pe care noi le cunoaștem foarte puțin. Apoi, în ceea ce privește uh, Criza financiară, aș vrea să vă adresez o întrebare. Am vorbit despre inegalități de sănătate. În Grecia, de pildă, sistemul medical eh, este pe punctul de a se prăbuși. Se vorbește despre încă o epidemie de gripă anul acesta. Ce fac țările ce se face pentru a, uza, pentru a ajuta țările să se pregătească pentru campaniile de imunizare naționale, iar eh, agenția dumneavoastră se ocupă de acest lucru? Păi, Mulțumesc. Am să îl rog pe domnul Sprenger să ia cuvântul ca să răspundă la întrebările colegilor. First of all, uh, thank you very much, Mrs. Aș dori să vă mulțumesc uh, și eu. Mulțumesc, doamna Iana Kudakis, pentru uh, laudele dumneavoastră. Uh, cu mare plăcere vin și la Londra să avem un schimb de vederi. O să încerc să răspund la întrebări pojarul este o boală precum un uragan care mătură Europa acum și în urmă cu câțiva ani în România uh, au fost foarte multe cazuri. Apoi, la un an mai târziu, a ajuns în Franța. Și, de asemenea, și partea de nord a Angliei uh, a fost afectată de către pojar sau de rujeolă. Bineînțeles că totul depinde uh, de numărul de persoane care nu au fost vaccinate și care sunt uh, uh, categorii vulnerabile și e și o boală care, să zicem că vine în valuri, cam la patru ani odată are roc. o o astfel de, de izbucnire. Ne bucurăm să constatăm că anul acesta numărul de cazuri declarate este mai mic uh, decât anul trecut, nu pentru că uh, ne-am fi făcut noi prea bine treaba, nu pentru că vaccinurile ar fi fost mai numeroase, ci pur și simplu pentru că uh, virusul uh, se răspândește altfel decât anul trecut. De asemenea, e foarte important ca persoanele să fie vaccinate și în acest sens nu sunt foarte, foarte optimist. Pentru că există uh, foarte multe persoane care nu sunt uh, nu sunt uh, favorabile vaccinului și care uh, încearcă să răspândească tot felul de zvonuri împotriva vaccinurilor, ceea ce reprezintă o mare amenințare. Bineînțeles că mai există și uh, comunități uh, speciale, aș putea să vă dau exemple. Uh, în Germania, de exemplu, există școala Rudolf Steiner de, în care Uh, care uh, propagă aceste idei împotriva vaccinurilor și uh, unde reapare pojarul. Apoi cazul comunității rome e vorba de un grup aparte am uh, fost invitat de către România, dar și de către Bulgaria. Acolo m-am întâlnit cu reprezentanții acestei comunități. Uh, însă trebuie să vă spun că grupul romilor este un grup foarte uh, variat, dar am fost foarte impresionat de o inițiativă bulgară care se numește Mediatorii Uh, persoane care fac parte din comunitatea romă activează ca un fel de uh, promotori de sănătate, dar uh, combat și uh, analfabetismul și uh, cu mare plăcere am constatat că o parte din acești uh, uh promotori au devenit vectori, au devenit și uh, adevărați uh, medici, pentru că au uh, Uh, acordat asistență medicală. Ce vă pot spune este că comunitatea romă, în principiu, nu este la pază împotriva vaccinurilor, ci pur și simplu nu are la dispoziție toate actele și, deci, uh, rezultatele nu sunt uh, întotdeauna adaptate situației. Și aici s-ar putea spune foarte multe în legătură cu întrebarea dumneavoastră legată de agenții patogeni exotici care sunt foarte importanti pentru alte țări. Da, într-adevăr, e o problemă foarte importantă și recent în Marea Britanie am constatat că a existat un caz, uh, un bolnav uh, infectat uh, cu fibră hemoragică și am fost foarte, foarte impresionat de autoritățile de sănătate britanice pentru că ele au controlat foarte bine situația și s-au uh, stabilit uh, uh, contacte foarte prețioase între țările din afara Uniunii Europene, tocmai pentru a efectua trasabilitatea acestor cazuri. În mod normal, când te îmbolnăvești, când ești contaminat de un virus exotic, într-o țară exotică, trebuie să ne asigurăm că această, această persoană nu uh, transmite această boală și uh, altor, uh, altor persoane. În cadrul uh, centrului nostru există uh, o procedură uh, care ne permite că atunci când identificăm un caz uh, să evităm uh, uh, contagiunea, deci să facem transabilitatea. Mai există și alte exemplu, exemple. Legioneloza nu este o boală exotică, însă e o boală foarte gravă, rata de mortalitate este foarte mare și sistemul de trasabilitate, mai ales în hoteluri, sistemul nostru este foarte performant. De obicei, persoanele care sunt contaminate cu legioneloză sunt contaminate în spitale. În ce privește criza financiară și întrebarea pe care mi-ai spus-o, fac, îmi faci mari griji în legătură cu impactul crizei financiare, pentru că, în primul rând, știm foarte bine că uh, tot mai multe persoane își vor pierde locul de muncă și sunt sigur că vom uh, asista la o creștere a populațiilor marginale, marginalizate sau vulnerabile uh, persoane precum alcoolici și așa mai departe. Și bineînțeles că aceste persoane sunt expuse la riscul de a contacta, de exemplu, TBC sau HIV-SIDA. Pe mine mă îngrijorează faptul că constatăm o creștere a acestor populații vulnerabile, pe de o parte, dar pe de altă parte constatăm că fondurile disponibile pentru a preveni uh, îngrijiri medicale de bază sunt foarte mici. Pentru tuberculoză trebuie neapărat să ne asigurăm că controlăm situația. Și recent am constatat în Grecia un focar pur și simplu uh, de HIV-SIDA, deci un număr foarte mare de cazuri declarate și aceasta pentru că uh, se folosesc tot mai mult uh, droguri intravenoase. Și dacă nu uh, ai la dispoziție uh, fonduri pentru programe de schimb de ace sau dacă de locuirea celor sau uh, pentru, a, uh, co, uh, pentru a oferi uh, substanțe care înlocuiesc copii acele, atunci rezultatele nu se vor vedea acum, ci peste un an, peste câțiva ani. Tot ce se întâmplă acum în uh, Atena este foarte grav. Trebuie să sensibilizăm opinia publică, trebuie ca oamenii să înțeleagă uh, că uh, trebuie ca autoritățile să înțeleagă că e nevoie de bani pentru astfel de programe. De asemenea, uh, într-un spital știm că crește rezistența uh, antimicrobiană și de asemenea mai știm că există și uh, această circulație transfrontalieră a bolnavilor, dar dacă alegi să te tratezi în altă țară, e foarte important ca screeningul pacienților în ce privește bacterii Uh, rezistente, atunci trebuie să faci acest uh, screening. Și de asemenea, dacă nu ai bani în spital, nu poți să faci un astfel de screening și astfel uh, constatăm că rezistența antibacteriană crește. Am vorbit și despre tuberculoză. Pe noi ne preocupă mai ales rezistența antibacteriană la TBC și trebuie să ne asigurăm că o țară care nu uh, poate studia uh, uh, tulpinile rezistente la droguri, atunci e clar că pacienții nu au cum să fie tratați așa cum trebuie. Uh, nu știu dacă știți, doar 50% din uh, uh, cazuri sunt, sunt tratabile. Jumătate dintre pacienții infectați cu astfel de, de, de boli mor. Deci, încă o dată, sunt foarte îngrijorat de consecințele crizei financiare. Mulțumesc, domnule Sprenger. Uh, iată, am avut uh, o contribuție foarte interesantă. E doar prima dată când în cadrul comisiei noastre am discutat un astfel de subiect, uh, care este influența pe care criza financiară o are asupra sănătății în Uniunea Europeană. Bineînțeles că există foarte multe aspecte și în sistemele publice de sănătate, de exemplu, rezistența la antibiotice. Tendința este ca atunci când un pacient suferă, uh, are, e răcit, are febră, merge la medic uh, și uh, îi se prescriu antibiotice, ori progra programele de sănătate ar trebui să acopere nu numai um, rambursarea antibioticelor, ci și alte aspecte. Bineînțeles că toate problemele de finanțe din sistemele de asigurare reprezintă probleme foarte importante. Nu știu dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Am văzut că au mai sosit colegi în sală. Nu știu dacă mai dorește cineva cuvântul. Dacă nu... Uh, întrebarea uh, cea mai uh, importantă pe care doream să vă pun și eu este ce face centrul dumneavoastră în ce privește conflictul de interese, pentru că am mai discutat cu alte ocazii această temă Am dorit să știm Uh, care este experiența pe care o au la dispoziție experții din uh, o astfel de agenție. Noi avem uh, perspectiva noastră, dar ne-am dorit ca astfel de subiecte să fie discutate cu mai multă transparență, însă de fiecare dată când ne întâlnim cu experții, ei nu doresc să dau declarații publice pentru că se pare că există un fel de contract nescris pe care acești experți au, l-au semnat cu industria și așa mai departe. Aș vrea să știu ce face agenția dumneavoastră, iată ce m-ar interesa pe mine și probabil și pe alți colegi. Mă bucur de uh, faptul că se acordă atâta atenție acestei chestiuni foarte importante. Bineînțeles că avem contacte cu mulți experți. Dacă e să începem cu uh, personalul nostru, aș dori să vă informez că noi publicăm declarații de interese și încercăm să identificăm uh, interesele speciale pe care persoanele care lucrează pentru noi le au. Ne-am dorit să existe însă un fel de abordare comună pentru uh, această problemă. Ce vă pot spune este că până acum am constatat că avem de-a face cu o țintă mobilă. Știu că în urmă cu două ore Curtea de Conturi a dat uh, o conferință de presă cu privire la conflictul de interese și sper ca uh, să se ajungă la un acord în legătură cu modul de a proceda, dar fără, chiar și fără acest acord, noi acordăm mare atenție acestui subiect uh, pentru persoanele care sunt implicate în epidemiile de gripă. Noi încercăm să facem un screening al uh, al intereselor speciale al a, a experților noștri, bineînțeles că se poate întâmpla dacă un expert nu are niciun fel de conflict de interese, dar, de exemplu, ă, e angajat de o altă companie care, printre altele, poate fi ă, farmaceutică, atunci ă, se poate cere demiterea lui din, din comitetul director. Deci încercăm să acordăm multă atenție acestui subiect avem un ofițer care se ocupă, care tratează plângerile și sesizările și sper ca luna viitoare strategia noastră să fie validată, dar mai sper și să existe o aportare puțin mai generală în care și Parlamentul să uh, își uh, aducă contribuția. Dacă vizit, uh, veniți la centrul nostru, o să vă pot uh, pune la dispoziție mai multe informații, să vedeți cu ochii dumneavoastră cum uh, procedăm în astfel de situații. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să urez bun venit acum comisiei. Aș dori să dau cuvântul uh, reprezentantului comisiei, dacă dorește. Vă rog, domnule Ryan. Mulțumesc, aș vrea să spun câteva lucruri despre cele menționate în această discuție, începând cu vaccinarea, care este un subiect destul de complex. V-am doar să arăt că mm, Comisia a colaborat cu președinția ungară a Consiliului pentru a realiza concluziile Consiliului cu privire la vaccinările la copii. Și în continuare, Comisia va organiza o conferință uh, săptămâna viitoare pentru a analiza pozitiv potențiale inițiative de nivel european care să încurajeze statele membre să uh, sporească acoperirea vaccinării la copii. Astfel vom răspunde și la situația urgentă a uh, epidemiilor de rujeolă. În al doilea rând, aș dori să vorbesc despre o recomandare a Consiliului bazată pe articolul din tratat privind sănătatea publică. Statele membre și-au luat angajamentul de a ajunge la un anume nivel de vaccinare a gripei sezoniere, iar uh, Comisia lucrează cu CPCB pentru a pregăti un raport privind implementarea acestei recomandări în statele membre. Sperăm că vom prezenta acest raport Consiliului și Parlamentului până la sfârșitul anului curent. Atunci veți vedea cum au implementat uh, statele membre această recomandare pentru că ă, date fiind informațiile de până acum, constatăm că aplicarea este destul de mixtă. În al treilea rând, doresc să mă refer la ă, vaccinarea endemică. După pandemia din 2009, Consiliul a rugat Comisia să pregătească un mecanism pentru achiziționarea comună de vaccinuri în caz de pandemie, pentru ca fiecare stat să nu mai cumpere singur vaccinuri negociind prețurile cu reprezentanții industriei, ci să se negocieze un contract comun pentru achiziționarea acestor vaccinuri. Poate că ieri, când a fost adoptat raportul domnului Parniu de comisia dumneavoastră, ați uh, constatat poate că acesta este unul din uh, subiectele menționate. Așadar, progresăm uh, în sensul dezvoltării unui contract comun pentru statele membre care doresc împreună să achiziționeze vaccinuri. Această inițiativă transfrontalieră va da statelor membre posibilitatea de a achiziționa și alte uh, medicamente, nu numai vaccinuri pentru pandemii. Sperăm ca pe viitor să ne extindem și la alte tipuri de produse medicale. Știți că raportul a fost acum adoptat de comisia dumneavoastră și va merge la plenară. Uh, dar și în Consiliu propunerile progresează Astfel se va consolida legătura dintre evaluarea riscurilor efectuată de CEPCB și de gestionarea riscurilor făcute de statele membre. Se va crea astfel un sistem care va acoperi bolile transmisibile, dar și alte tipuri de boli. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doriți să mai luați cuvântul, domnule Sprenger? Vă rog! Mulțumesc foarte mult! Cooperarea dintre Comisie și CPCB este una foarte productivă în aceste domenii. Ieri am uh, mers din adins la o conferință privind vaccinarea împotriva gripei. Acolo erau prezenți foarte mulți reprezentanți ai industriei. Și ne-am plătit biletul de intrare, să știți. Însă am arătat clar că pe de o parte, e foarte bine că există o recomandare a Consiliului cu privire la uh, vaccinarea acestor grupuri. Pe de altă parte, e foarte important ca industria să își asume răspunderea de a dezvolta un vaccin. Și e clar din studiile realizate de CEPCB că e loc de mai bine din această perspectivă. Este foarte important să arătăm clar că ei au o răspundere deosebită. Nu știu dacă îmi permiteți aici să îmi exprim opinia cu privire la inițiativa discutată de dumneavoastră ieri cu privire la prevenirea transfrontalieră a bolilor. Să știți că eu m-am bucurat foarte mult de rezultatul discuțiilor dumneavoastră. Da, cred că ieri am ajuns la un compromis uh, bun și că foarte mulți au fost disponibili să obțină un compromis la, raport, la raportul Parnier. Și sunt convins că exact această politică lipsește în domeniul sănătății. Uh, se dezbate despre Europa și întotdeauna colegii ne spun că agenția dumneavoastră face o treabă foarte bună și că trebuie să vă susținem. Iată că aici putem sublinia plus valoarea europeană pentru că în Uniunea Europeană trebuie să avem o singură sănătate. Și dacă se poate evalua în ce măsură se poate lucra transfrontalier și ce avantaje uh, se degajă de aici, cred că este foarte bine să subliniem cât mai mult plus valoarea europeană și este o muncă de zi cu zi. Dumneavoastră sunteți responsabili însă în primul rând de această muncă la Stockholm, la agenția dumneavoastră. Uh, dumneavoastră trebuie să ne spuneți în ce direcție să o luăm și uh, să știți că uneori avem impresia că suntem puțin ținuți la distanță, pentru că agențiile sunt independente și asta trebuie să fie subliniat. Văd că nu mai dorește nimeni să uh, mai ia cuvântul, nici nu am mai provocat pe nimeni, de aceea vreau să le mulțumesc celor care au fost prezenți astăzi la această comisie și uh, celor care nu au fost la comisie. Să știți că mm, la uh, coordonator va trebui să discutăm despre cum să mai organizăm astfel de dezbateri pe viitor. A fost o dezbatere foarte bună și uh, de pierdut au cei care nu au fost azi, astăzi aici. Vă urez toate cele bune, țineți-o tot așa și uh, să ne revedem în aprilie când vom merge cu o delegație la Stockholm ca să vă vizităm și să uh,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 Astfel ajungem la finele ordinii de zi, pentru că ieri am amânat un vot și de asemenea schimbul uh, de opinii cu comisia. Deci punctele 20 și 21 au fost discutate ieri. Următoarea reuniune va avea loc în 5-6 noiembrie. Vă mulțumesc pentru că ați rămas până la sfârșit și ați discutat cu noi și vă urez o seară plăcută și drum bun înapoi acasă.